Bonsoir à tous. Bună seara! Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Din păcate, suntem puțin în întârziere, deci va trebui totuși să încercați să înțelegeți că nu va mai dura conferința de presă cât era prevăzut. Mai întâi dau cuvântul domnului președinte al Parlamentului, domnul Tajani și apoi doamnei prim-ministru și sper să avem timp și pentru câteva întrebări. Stimați jurnaliști, întâi de toate, vreau să subliniez sprijinul Parlamentului European pentru președinția României și, așa cum am avut ocazia să o spun și în cadrul întâlnirilor noastre bilaterale, Trebuie să se muncească din greu ca să se ajungă la o soluție în ceea ce privește pachetul asupra imigrației. Reforma de la Dublin este o prioritate pentru Parlamentul European. Parlamentul European își dorește foarte mult să ajungă la un acord cu statele membre în ceea ce privește pachetul uh, imigrației. Trebuie să facem mai multe. Soluția se află între mâinile Consiliului și de aceea noi, Uh, încercăm cât mai mult să colaborăm cu președinția României. Pentru noi este foarte important, cum spuneam. Celălalt punct important, Brexitul, alegerile europene, este indispensabil pentru noi să se ajungă la un rezultat la nivel legislativ asupra dosarelor celor mai uh, fierbinți. Trebuie să trimitem mesaje corecte cetățenilor europeni înainte de alegerile europene, iar în ceea ce privește bugetul, ne dorim să existe un vot asupra cadrului financiar. Știm că nu este ușor, dar pentru noi este, cum spuneam, deosebit de important. Cadrul financiar multianual va demonstra că noi suntem angajați să găsim cele mai bune soluții pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor, soluții în ceea ce privește imigrația, șomajul în rândul tinerilor, lupta împotriva terorismului, șomajul în general, și apărarea granițelor noastre. Pentru noi acestea sunt punctele cheie. Și exprimăm tot sprijinul pentru președinția României, contăm pe sprijinul președinției pentru a ne ajuta cu aceste dosare foarte importante. Vă mulțumesc. Doamnă prim-ministru, aveți cuvântul. Vreau uh, să mulțumesc președintelui Antonio Tajani și întreg Parlamentului European pentru ospitalitatea cu care am fost primită la Strasbourg pentru a participa la sesiunea plenară de astăzi, în, în cadrul căreia am prezentat viziunea noastră europeană reflectată în programul de priorități al președinției României la Consiliul Uniunii Europene. În cadrul discuțiilor de astăzi am arătat că obiectivul central al președinției României la Consiliul Uniunii Europene este acela de a contribui la crearea unei Europe mai unite și mai coezive. Aceasta este și rațiunea pentru care am ales motoul președinției noastre, coeziunea valoare comună europeană. Apreciez uh, sprijinul exprimat de președintele Tajani în discuțiile pe care le-am avut față de acest obiectiv central al președinției noastre la Consiliul Uniunii Europene. Am fost de acord în dialogul nostru că fără o Europă unită, coezivă, nu putem spera să dăm răspunsurile necesare provocărilor actuale cu care se confruntă Uniunea, și să obținem rezultate concrete uh, pe care cetățenii noștri le așteaptă. Așa cum s-a spus în cadrul reuniunii din uh, Parlamentul European, avem 242 de dosare care așteaptă un răspuns sunt dosare grele sunt dosare care necesită consens și sperăm ca împreună cu parlamentul european împreună cu comisia europeană să putem să uh, finalizăm cât mai multe din dosarele aflate pe agenda europeană. în același timp așa cum a precizat președintele parlamentului european trebuie să dăm răspuns unor provocări cu care uniunea europeană nu s a întâlnit până în acest moment i mă refer la brexit dar în acelai timp i la viitorul uniunii europene post brexit i un uh, eveniment important în acest sens va fi summitul de la sibiu unde vom creiona împreună cu statele membre viitorul uniunii europene. Cadrul financiar multianual reprezintă o altă provocare, un dosar important pentru care trebuie să facem pași importanți și în același timp o atenție deosebită trebuie să o acordăm politicilor tradiționale, mă refer la politica agricolă comună și politica de coeziune, dar și dosarelor legate de migrație, politica de azil, terorism, Uh, um, politica uh, de, apărare, uh, politica externă, care necesită un consens pe care sperăm să l obținem în cadrul Consiliului Uniunii Europene. România își va îndeplini îndatorirea de, de mediator imparțial și facilitator de consens și sperăm ca răspunsurile noastre să fie cât mai apropiate de cetățenii europeni. Toate aceste provocări care așteaptă răspunsuri din partea noastră închiderea a cât mai multor dosare vor trebui să uh, se facă în prima parte a anului pentru că așa cum știți în luna mai vor fi alegeri europarlamentare și uh, trebuie ca să ne concentrăm activitatea în prima parte a, a anului. Sperăm ca prin uh, răspunsurile pe care le vom da prin deciziile pe care le vom lua împreună uniunea europeană să devină mai puternică i în ceea ce privete rezultatele concrete pentru cetăeni. este important ca cetăenii să poată percepe mai bine rezultatele tangibile și valoarea adăugată a proiectului european, pentru că acest lucru este necesar în contextul viitoarelor alegeri europene. În calitate de preedinie a Consiliului Uniunii Europene, suntem hotărâți să avem un rol constructiv în identificarea împreună cu Parlamentul European a celor mai bune modalități de avansare a procesului de integrare europeană, urmărind în același timp o agendă pozitivă, consensuală și, așa cum am subliniat anterior, orientată spre cetățean. Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări din partea jurnaliștilor, vă rog. Robert Lupițu, Cale Europeană România. Uh, o întrebare pentru ambii înali oficiali. Domnule președinte Tajani, uh, atât dumneavoastră cât și lideri ai instituțiilor Uniunii Europene Ați menționat că avei ateptări de la România să avanseze cât mai mult posibil negocierile pentru cadrul financiar multianual. În acest nou cadru financiar multianual se află și un program denumit Valori uh, și Democrație în Uniunea Europeană asupra lui i asupra unor reguli privind îngheearea plăilor către ările care nu respectă statul de drept veți vota joi ce ateptări concrete avei de la preedinia română a consiliului ue să avanseze uh, negocierile privind cadrul financiar multianual pe această chestiune inând cont de posibila opoziie în consiliu ungaria i polonia ar fi doar două state membre ca exemplu care pot bloca acest lucru. Și pentru doamna prim-ministru, uh, avansarea negocierilor cadrului financiar multianual este o prioritate pentru România. În cadrul acestui uh, cadru delimitat, să spunem, al, al președinției, uh, ce poziție va avea România în calitatea sa de, de președinte a Consiliului Uniunii Europene pe această temă a înghețării plăților către statele UE care nu respectă statul de drept sau îl pun în pericol. Mulțumesc frumos! în ceea ce privește cadrul financiar plurianual, noi insistăm foarte mult pentru ca acesta să fie adoptat uh, cât mai repede, cadrul general, iar în ceea ce privește diferitele programe, Sperăm să putem să le aprobăm înainte să aibă loc alegerile. Noi chiar insistăm în acest sens și am încercat să dăm de înțeles uh, Consiliului statelor membre că noi nu putem să ne permitem să nu dăm răspunsuri cetățenilor. Noi am făcut propuneri, propuneri cu cifre, am cerut ca uh, bugetul comunitar să crească de la 1 la 1,3% și am pariat pe resursele proprii nu vrem să dezbatem pentru fiecare program în parte cu Consiliul. Ce ne interesează pe noi este adoptarea cadrului general, cadrul financiar plurianual. Pentru că cum poți să discuți despre fonduri, de exemplu, pentru politica agricolă comună, cât timp uh, este nesigur ce se va întâmpla cu Regatul Unit. Dar uh, nu putem să discutăm despre programe individuale. Deci nu pot să vă spun acum ce se va întâmpla cu poziția Poloniei, a Ungariei sau României. Nu, nu dezbatem doar despre aceste programe individuale? La acest moment, aceste aspecte sunt în curs de negociere în cadrul Consiliului. Noi trebuie să continuăm negocierile cu statele membre și trebuie să luăm în considerare propunerile făcute de statele membre. În rest, este foarte important ca orice criterii legate de utilizarea fondurilor europene să fie clare, să fie transparente, și să vină în interesul beneficiarului direct al fondurilor europene. Cred că aceste aspecte trebuie avute în vedere și, așa cum am menționat anterior, președinția rotativă trebuie să, aibă un, să fie un mediator imparțial și să aducă consens în rândul statelor membre Sabina sub Antena 3 România. Este o întrebare pentru uh, domnul președinte Tajani, dar și pentru doamna premier Viorica Dăncilă. Domnule Tajani, săptămâna trecută când ați fost în România, spuneați că veți face un apel către celelalte state membre în ceea ce privește problema Schengen. Știm foarte bine că este vorba despre un dublu standard care se aplică la nivel european în această uh, problemă atât Bulgariei cât și uh, României. Însă același dublu standard îl regăsim și în alte situații. Ce puteți face dumneavoastră ca președinte al Parlamentului European astfel astfel încât la nivelul uniunii europene să nu se mai simtă diferena între cetăeni având în vedere i faptul că urmează alegeri uh, europarlamentare atât de importante aa cum subliniai în urmă cu doar uh, câteva uh, minute. doamnă premier viorica dăncilă de asemenea din poziia pe care o deinei pe perioada acestor ase luni cum vei lupta dumneavoastră pentru eliminarea acestui standard dublu? Mulțumesc ribadisco la mia Repet poziția mea în favoarea intrării în spațiul Schengen a Bulgariei și a României. Este un apel pe care l-am lansat în cadrul discursului meu oficial pe care l-am uh, pronunțat săptămâna trecută la București. Am făcut acest lucru și în conferința de presă. Eu nu m-am răzgândit. Pentru mine, Bulgaria și România pot să intre fără nicio problemă în spațiul Schengen după cum uh, bine știți, România îndeplinește toate criteriile tehnice pentru aderarea la spațiul Schengen. Încă din 2011 Comisia a subliniat acest aspect și cred că ar trebui ca toate țările să ia această decizie politică tocmai pentru a da încredere în uniunea europeană a da încredere că nu există diferene între modul de abordare uh, uh, către diferite state. eu uh, cred în susinerea domnului preedinte antonio tajani cred în susinerea preedintelui comisiei europene jean claude juncker i cred că această decizie politică de aderare a României la spațiul Schengen este o decizie care trebuie luată până la finalul mandatului președinției uh, României la Consiliul Uniunii Europene. Cred că trebuie luată chiar până la alegerile europarlamentare pentru că acest lucru ar da mai multă încredere în uniunea europeană ar arăta că nu există state de mâna întâi și state de mâna a doua sau cetățeni de mâna întâi și cetățeni de mâna a doua. cred că este un act de dreptate care se face pentru cele două țări și cred că acest lucru Uh, trebuie făcut prin discuțiile, reluarea discuțiilor cu statele care uh, se opun aderării uh, României la spațiul Schengen. Eu voi face acest demers, acest demers trebuie făcut i de către președintele României și această discuție cred că trebuie să aibă loc și în Consiliul JAI. Andrei de la Uh, doamnă prim-ministru, vreau să vă întreb uh, despre siguranța cetățenilor europeni și implicit a celor români. Ați vorbit în plenul Parlamentului despre siguranța cetățenilor din Uniunea Europeană. Ce veți face în privința aceasta în România, um, în privința legii um, recursului compensatoriu, în condițiile în care opoziția v-a cerut astăzi să retrageți legea um, cu privire la acest lucru uh, și asta vă întreb ținând cont și de faptul că în ultima perioadă a fost, uh, au fost mai multe infracțiuni, tocmai ale celor care au ieșit din pușcării. Mulțumesc. După cum știți, această lege a recursului compensatoriu a fost inițiată de guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș și cred că nu a fost o decizie inspirată la acel moment nu pot să vă dau un răspuns acum asupra a ceea ce voi face trebuie să mă întorc în țară în seara aceasta mâine am să văd am să mă întâlnesc cu ministrul justiției tocmai pentru a lua o decizie și a, a vedea care sunt efectele, care au fost efectele acestei legi, implicațiile pe care le-a avut, astfel încât decizia noastră să reflecte uh, realitatea existentă în România și lucruri ca cele care s-au întâmplat să nu, nu mai aibă loc nu pot în acest moment nu sunt jurist nu pot în acest moment să vin cu o uh, decizie până nu vorbesc cu cei uh, din domeniu până nu vorbesc cu ministrul justiției. Ultimele două întrebări succinte. Irene Costelion, Libération. Doamna Dăncilă, am o întrebare în ceea ce privește libertatea presei din România. Vedem uh, uh, tot mai multe dificultăți în exercitarea acestei meserii pe teren și aș vrea să știu, uh, anul trecut încă nu era guvernul dumneavoastră. Microfonul s-a întrerupt. Prenez celui în orice caz, era vorba atunci de un proiect de lege care să sancționeze persoanele care ar da o imagine proastă României, deși imagine proastă nu a fost definită această formulă. Și aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu acest proiect de lege. Suntem cu toții curioși să aflăm despre asta. Ați vorbit de libertatea presei în România. În România, libertatea presei există i este foarte bine fundamentată. acea lege ai văzut că nu a fost pusă în practică deci nu pot să, vă spun, să vorbesc despre ceva care nu s a transpus. Uh, la pe masa de lucru a guvernului româniei nu există o asemenea lege dar ceea ce pot să vă asigur este că îngrădirea libertăii presei în românia nu va, nu va exista.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 Bună ziua, eu vin din uh, Croația, care face parte din trioul de președinții, după cum știți, după Finlanda. Întrebarea mea este dacă cooperați cu guvernul uh, Croației, pentru că în uh, presa din Croația există îndoieli că acest stat nu s-ar pregăti pentru președinție. Și o altă întrebare privind activarea articolului 7. Care sunt ceilalți aliați din Consiliu pe care puteți conta din moment ce probabil că Polonia Polonia va susține Ungaria, iar Ungaria va susține Polonia și amândouă au guverne de uh, dreapta. Și dumneavoastră sunteți singurul guvern uh, socialist uh, uh care se confruntă cu acuzații uh, de corupție, de punere în pericol a, sectorului, a libertății sectorului judiciar și a libertății uh, media. Deci vă întreb în legătură cu activarea articolului 7, care sunt aliații dumneavoastră în Consiliu? prima întrebare la care mi ați solicitat un răspuns este legată de trioul românia finlanda croaia avem o cooperare foarte bună avem împreună un program comun echilibrat pentru următoarele optsprezece luni. legat de activarea articolului șapte și de aliați eu consider că românia nu trebuie să se gândească la aliați pentru că activarea articolului șapte pentru românia nu poate deveni o realitate pentru că în românia nu este încălcat statul de drept deci nu putem vorbi de activarea articolului șapte în această situație. Nu aș vrea să punem România alături de Polonia, de Ungaria și nu aș vrea să vorbim despre acest lucru pentru că în România, repet, este respectat statul de drept și nu cred că este utilă o discuție care să reliefeze acest aspect. Vă mulțumesc frumos tuturor!